Eh, în, acest, în această țară și e ușor de înțeles că ajutorul nostru tehnic și financiar va avea un eh, rol important de jucat în această fază tranzitorie prin care trece eh, Tunisia. De. Mulțumesc. Și acum trecem la raportul domnului Traian Unguranu. Este vorba despre promovarea mobilității lucrătorilor și dau cuvântul raportorului pentru 4 minute, vă rog. Uh, Doamnă președinte, dragi colegi, libertatea de mișcare a lucrătorilor e un, o problemă foarte sensibilă. În ultima vreme se pare că ea va uh, făuri arhitectura economică și socială a Uniunii Europene. În calitate de raportor, trebuie să subliniez că ne aflăm într-o situație uh, care nu mai poate dura din punct de vedere politic și este de asemenea irațională uh, din punct de vedere economic. Libera, libertatea de mișcare a lucrătorilor nu poate fi accidentală, ci reprezintă un drept, un drept uh, convenit de toate statele membre. Și cu toate acestea, suntem martori la o situație în care statele membre hotărăsc să introducă sau să reintroducă restricții la frontiere și chiar sugerează uh, că uh, ulterior ar putea introduce noi restricții. Doamnă uh, președintă, asta este politică 100%, politică națională, politică electorală, dar uh, povestea economică este foarte diferită. Pentru ani și ani de zile uh, avem uh, știri, uh, cifre oficiale din partea Comisiei care dovedesc că uh, uh, fluxurile migratorii de lucrători din Europa de Est nu au generat șomaj, subliniez, nu au generat șomaj și nu au pus presiune asupra bunăstării țărilor gazdă. Din contră, acest uh, aflux uh, economic a adus creștere, uh, creștere evaluată la aproximativ 1% din PIB-ul țărilor gazdă. Ideea de mai multă Europa e la mod în ultima vreme, dar prin asta oare se înțelege mai multă Europa pentru mai puțini europeni? Vă întreb, pentru că avem o piață unică pentru capital și pentru uh, mărfuri, dar nu avem o piață unică pentru lucrători. Asta ce înseamnă? Înseamnă că companiile din uh, țările din Occident uh, pot veni în Est, uh, uneori cu succes, dar alteori generând sute de mii de șomeri. Pe când lucrătorii din Europa de Est nu pot să beneficieze de locuri de muncă în Occident. Și asta nu e totul. Aceleași țări care restricționează accesul uh, lucrătorilor din Europa de Est, de exemplu România și Bulgaria, la piața de muncă din Occident, sunt uh, Uh, libere să vâneze cei mai buni lucrători din Est, uh, adică mă refer la forță de muncă calificată, specialiști IT, doctori, ingineri și trebuie să punem capăt acestei situații, doamnă președinte, pentru că din punct de vedere economic, politic și moral este greșit. Uh, oamenii își vor căuta locuri de muncă pentru că este dreptul lor să o facă. Tocmai noi le-am acordat acest drept. Motiv pentru care raportul meu susține uh, libertatea de circulație. Asta, de asemenea, uh, s-a votat și în comisie și eu sper că și plenul Parlamentului va susține libertatea de mișcare a lucrătorilor mâine. Mulțumesc! Grazie. Ora inițiamo il cat. Mulțumesc. Acum începem uh, procedura intervențiilor spontane. Doamna Ivanova are cuvântul, vă rog, pentru un minut. Pe председател, искам iscăm de Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Ungureanu pentru raport. În urmă cu câteva zile am organizat o audiere pe această temă. Avem o mică problemă tehnică. De пазари затворени все още за български и румънски граждани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 разчитаме именно на вас да пазите uh, и гарантирате една от основните uh, европейски ценности. Probleme tehnice. Uh, because Președinta, rog vorbitoarea să se oprească pentru că nu funcționează. Da, se înregistrează probleme tehnice, din păcate. Dacă puteți să reluați discursul, vă rog, doamnă. Dori Европейската Comisia da vi pomole да бъдете Doream să vă cer să fiți stricți și obiectivi atunci când efectuați la nivelul Comisiei Europene o analiză a motivelor uh, din care anumite state membre introduc restricții. Doresc să vă cer să garantați respectarea valorilor europene, libertatea și mobilitatea pentru toți cetățenii europeni. Mulțumesc! La parola. Mulțumesc acum. Are cuvântul doamna Brinkeviciute. Da, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc domnului raportor, Traian Ungureanu, și să spun că ideea principală e că libertatea de circulație a lucrătorilor e una din valorile de bază ale Uniunii Europene și ea trebuie promovată. Dar noi trebuie să promovăm mobilitatea în sens larg a lucrătorilor cel mai important e ca drepturile lucrătorilor aflați în țări străine să fie protejate și ca aceștia să nu fie exploatați. Și din acest motiv, autoritățile de resort trebuie să coopereze mai bine decât o fac până acum. Și un alt aspect important este că cei care plecă, pleacă să lucreze în alte țări trebuie să-și mențină calificările profesionale noi trebuie să accelerăm procesul de recunoaștere a calificărilor și în, în mă rog, tot cuprinsul Europei. Pentru că sunt mulți lucrători uh, cu educație superioară care părăsesc unele state membre din cauza condițiilor sociale. Eu dori să încurajez Comisia Europeană să caute soluții pentru a rezolva această problemă. Mulțumesc! Grazie. Da, mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Turunen, doamna Turunen. Øh, øh, mulțumesc foarte mult. Doresc să-i mulțumesc domnului raportor pentru acest raport În esență, acest raport este unul foarte bun pe care grupul nostru, grupul versilor, dorește să-l susțină. Este adevărat că dreptul de a locui și de a munci într-un alt stat, într-un alt stat membru al Uniunii Europene reprezintă una dintre libertățile fundamentale ale Uniunii. Dorim să ne asigurăm că acest drept este respectat. Însă, dorim de asemenea, uh, doresc de asemenea să spun că dorim să introducem uh, noțiunea de mobilitate uh, ordonată, proper and orderly mobility. Trebuie să ne asigurăm că nu mai există diferențieri între lucrătorii uh, danezi și lucrătorii care vin uh, din alte state membre. Nu este acceptabil să um, vedem cum piața muncii este divizată. Trebuie să evităm dumpingul social și diferențiarile, trebuie să ne asigurăm că statele membre își păstrează regulile naționale, avem nevoie de mai mult control, de mai multă implicare activă și de mai multe eforturi din partea Uniunii Europene care să se asigure că mobilitatea are loc în condiții adecvate. Mulțumesc, are, are cuvântul doamna Cescova. Vážená paní předsedkyně, výbor pro práva žen a rovnost. Mulțumesc, dámy președinte, doamnelor domnilor, Comisia FEM Așa dat avizul uh, la acest raport, spunând că mobilitatea e unul din principalele drepturi de care se bucură cetățenii europeni, ea contribuind la dezvoltarea coeziunii sociale. În acest domeniu s-au făcut deja multe eforturi, însă, din păcate, Există însă obstacole în calea unei mobilități în adevăratul sens al cuvântului Uniunea Europeană. Uh, există o directivă din 2004, dar aplicarea acesteia ne-a arătat că uh, punerea uh, ei în practică, mai ales în ce privește reîntregirea familiei, nu a fost făcută în mod suficient. De aceea este important ca fiecare persoană să știe exact ce, de ce dreptul se poate bucura atât ea cât și membrii familiei sale. Aș dori să subliniez că uh, Uh, în privința mobilității trebuie să ne asigurăm că membrii familiilor și partenerii de viață trebuie să se bucure de aceleași drepturi și să aibă accesul la aceleași servicii, de exemplu accesul la școlarizare, accesul la grădinițe și așa mai departe. Mă bucură faptul că și Comisia pentru Ocupare a ținut cont de propunerile noastre. Mulțumesc. La parola. Mulțumesc. Doamna Figueiredo are cuvântul, vă rog în această dezbatere nu putem să uităm situația socială pe care uh, o traversează Uniunea Europeană. O treime din lucrători sunt într-o situație precară și au salarii foarte mici. 5 milioane de persoane sunt șomeri. Aceștia sunt în majoritatea lor uh, tineri și femei. Acești oameni sunt privați de un viitor demn. În acest context, când vorbim despre încurajarea mobilității lucrătorilor, adesea uh, se pune de fapt problema încurajării dumpingului social și a înrăutățirii exploatării lucrătorilor care migrează dintr-un stat în, alta, în altul, chiar dacă este vorba de statele membre ale Uniunii Europene. Din acest motiv, avem nevoie de o politică de dezvoltare care să țină cont de progresul social și la sfârșitul acestor politici de, și să o terminăm cu aceste politici de austeritate care afectează negativ piața muncii și care lasă lucrătorii fără niciun fel de soluție de rezervă pentru a-și apăra viața și familiile. Mulțumesc. Îmi pare rău, dar am primit 15 solicitări de luare de cuvânt. Nu pot să le dau curs tuturor, ci mă voi limita să dau cuvântul câte unui orator pentru fiecare grup politic. Așadar, acum dau cuvântul domnului comisar Andor. Vă rog. Doamnă președinte, Stimați uh, deputați, permiteți-mi să încep prin a-i mulțumi domnului raportor uh, Traian Ungureanu pentru activitatea sa pe marginea acestui raport. Comisia împărtășește opinia dânsului în ceea ce privește impactul pozitiv a mobilității geografice a lucrătorilor asupra economiei. În ultimii 40 de ani, mobilitatea geografică și principiul fundamental al libertății de mișcare uh, a contribuit la crearea pieței unice. În plus, mobilitatea geografică contribuie atât la ocupare cât și la creștere economică. Acest lucru este relevant în special în momente în care există un șomaj ridicat uh, în același timp cu o cerere mare de locuri de muncă în alte regiuni. Cetățenii trebuie să, mai, să fie mai bine informați pentru a putea aborda cu încredere o carieră transfrontalieră. Trebuie să cunoască mai bine situația de pe piața de muncă și trebuie să știe unde se află locurile de muncă. De aceea, pentru a găsi un echilibru între piața muncii, cerere și ofertă, trebuie uh, programe, instrumente noi, precum uh, monitorul pentru locuri de muncă vacante. Acest lucru este important și în contextul EURES pentru uh, servicii care oferă servicii pentru de recrutare pentru lucrători și angajatori. Este o resursă importantă pentru Uniunea Europeană și pentru promovarea mobilității geografice. EURES va fi reformat anul viitor pentru a-și uh, îmbunătăți capacitățile și, așa cum a anunțat Comisia în comunicarea sa cu privire la agenda pentru noi uh, aptitudini și locuri de muncă. Comisia va susține astfel de scheme țintite prin intermediul EURES. În momentul de față este în pregătire o versiune de lucru. În pofida legislației extensive uh, a Uniunii Europene în ceea ce privește libertatea de circulație a lucrătorilor, este nevoie de o comunicare mai bună între serviciile de stat și lucrători, astfel încât aceștia să aibă acces de plin la informații cu privire la drepturile și obligațiile lor. În acest sens, vă pot informa în urma raportului dumneavoastră, Comisia analizează necesitatea adăugării unor uh, norme noi în ceea ce uh, privește uh, cel mai, mai bun tratament al lucrătorilor la nivel UE. Comisia dorește să accelereze punerea în aplicare a directivei cu privire la libera circulație a lucrătorilor și anume este vorba de 04 pe 38. Majoritatea statelor membre și-au uh, modificat legislația și-au, și-au anunțat intenția de a o amenda pentru a asigura o transpunere completă a directivei. Comisia se angajează în continuare să monitorizeze aplicarea acestor prevederi și în acele state membre care au optat temporar în a restricționa libera circulație a lucrătorilor. În urma solicitării de pe 20 iunie a României și a Bulgariei, Înainte de finele acestui an, Comisia va prezenta un uh, raport cu privire la aranjamentele temporare uh, și modalitatea în care au funcționat uh, aceste condiții tranzitorii. Comisia va analiza fluxurile migratorii, caracteristicile persoanelor mobile și impactul asupra pieței muncii în timp ce decizia de a menține restricțiile cu privire la lucrătorii uh, români și bulgari începând de la 1 iunie 2012 în a treia fază revine statelor membre 1 ianuarie, îmi cer scuze, însă aceștia trebuie să notifice acest lucru uh, comisiei și să-l justifice. Comisia salută acest raport din proprie inițiativă și și își reafirmă tratamentul fundamental în ceea ce privește uh, aplicarea tratatului, pentru că mobilitatea este un motor important pentru creșterea economică, în special în, uh, ce, în contextul unui șomaj ridicat și unei creșteri economice uh, care nu este echilibrată pe tot parcursul Uniunii. Mulțumesc! Grație, comisar. Da, mulțumesc, domnule comisar. Am încheiat uh, discutarea acestui punct. Se va vota mâine la orele 12.30. L'ordine del giorno reca. de zi